mizez foarte mult pe susținerea parlamentului european pe susținerea comisiei europene și îmi doresc și ne dorim la toți succes pentru parcursul nostru pro european. vă mulțumesc. astfel se încheie această dezbatere. pe ordinea de zi figurează acum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 a vorbit despre procedură. Acesta este un drept, nu un privilegiu. Este un drept consfințit prin uh, regulile de procedură ale Parlamentului European. Um, mai mult, ca urmare a acestui articol, uh, se menționează foarte clar drepturile și obligațiile președintelui de a răspunde în legătură cu regulile de procedură. Este scandalos să ne referim la un stat membru cu termenul fascist și nu pot să îmi țin gura închisă, nu. Nu putem prezida astfel lucrările Parlamentului European. Cred că Parlamentul European ar trebui să protejeze, în primul rând, dreptul la luarea cuvântului a, al tuturor deputaților. Se vorbește adesea despre democrații iliberale, dar dacă dorim ca democrația să funcționeze bine, ar trebui să dăm noi exemplu, în primul rând, la Parlamentul European. Mulțumesc! Dar la transcripție. Am să solicit uh transcrierea celor uh, întâmplate pentru a putea evalua situația. Atendiamo il presidente Draghi. L-așteptăm pe domnul președinte Draghi. la parola Are cuvântul domnul raportor Mato, vă rog. De... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Este o plăcere să vă avem aici, ca de obicei. Aș vrea să încep intervenția mulțumindu-le raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru sprijinul acordat și pentru buna colaborare care îmi permite să, per- să prezint acum un raport pe care îl cred bun euro a împlinit 20 de ani și uh, în momentul în care are cea mai mare uh, popularitate, 3 din 4 cetățeni consideră că aduce beneficii economiilor noastre. Este um, acum moneda în 19 țări, moneda oficială și a plecat de la 11. Um, euro face 20 de ani după un an important. În 2017, economia europeană a crescut cel mai mult uh, din ultimii 10 ani, într-un ritm accelerat. Este foarte important faptul că statele membre și-au văzut economiile în creștere. Acest lucru se, dove- se datorează atât politicii monetare a Băncii Centrale Europene, cât și reformelor structurale care uh, pe care le-au pus în aplicare mai multe state membre. Ultimele date Eurostat, publicate în iulie 2018, demonstrează că uh, mergem în direcția cea bună. Creșterea economică 2018-2019 se consolidează la mai mult de 2%, șomajul este uh, la nivelul de 7% aproximativ, nivel pre-criză, deci numărul de uh, persoane ocupate și uh, procentul și raportul de ocupare în zona euro este la nivelul cel mai înalt de la crearea Uniunii Uh, monetare și economice în 1999. Însă nu uh, sunt numai aspecte pozitive. Mă alarmează um, lipta de convergență și faptul că mai multe state membre nu doresc să soluționeze deficiturile structurale. BCE, a cărei independență statutară este fundamentală îndeplin, își îndeplinește mandatul și trebuie să o facă în continuare, mandatul de a menține um, inflația cam pe la 2% și sub acest uh, valoare. Pe 2018-2019 inflația trebuie să se mențină la 1,7% și acest lucru um, se uh, datorează măsurilor adoptate. Creditul, uh, creditele acordate sectorului privat au crescut în 2018 cu un ritm de 3% pe an. Trebuie să fim atenți pentru că um, crește uh, odată cu populismul incertitudinea referitoare la uh, Uniunea Europeană și ca o consecință a uh, posibilului Brexit și a protecționismului, care reprezintă altul dintre riscurile existente. Trebuie să uh, garantăm că continuăm pe calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, pentru că aceasta este o adevărată politică socială. De aceea este esențial să păstrăm un scenariu și condiții propice pentru uh, investiții publice și private, um, ca înainte de criză. În acest sens, este nevoie de mai multă acțiune din partea BCE pentru a garanta că politica sa monetară își atinge obiectivul de a uh, reînființa creditul acordat uh, economiei reale, mai ales IMM-urilor care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și că măsurile de expansiune monetară aduc beneficii întregii societăți. În raportul pe care îl votăm, vom vota mâine am uh, vorbit despre toate aspectele referitoare la politica monetară a BCE Um, analizând măsurile luate și salutând uh, decizia reducerii măsurilor acestea atunci când este posibil datorită situației economice. E vorba de ratele al dobânzilor, reducerea programelor de achiziție de active, um, licitațiile de lichidități uh, și programele de um, cumpărare de datorii publice în zona euro. BCE nu poate soluționa însă problemele structurale ale statelor membre. Statele membre, în cooperare cu instituțiile europene, sunt cele care trebuie să acționeze la nivel european pentru a înființa baze solide pe care să construim Uniunea Europeană. Măsurile BCE au caracter temporar și uh, principala lor uh, avantaj este că dau timp statelor membre pentru a-și consolida uh, reformele structurale care vor crea condițiile pentru a continua pe calea creșterii economice. Un lucru în care cu toții suntem implicați. Vă mulțumesc foarte mult! Ora la parola. Are acum cuvântul președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația de a participa la festivitatea destinată a 20 de ani de la introducerea monedei euro și profit de ocazie de asemenea pentru a-i mulțumi pentru bună colaborare între instituția pe care o conduce și Parlamentul European. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte a Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați eurodeputați. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră activitățile BCE și proiectul dumneavoastră de rezoluție pe marginea raportului anual al BCE pentru 2017. Acum 20 de ani, pe 1 ianuarie 1999, a fost introdus oficial moneda euro. Și s-au început uh, operațiunile de monitorizare. S-a stabilit astfel o colaborare între 11 țări europene, un pas istoric pentru continentul european și, practic, un salt cuantic în uh, integrarea economică. La cea de-a 20 aniversare, iată, avem ocazia să ne gândim care au fost uh, elementele de succes, dar și ce mai trebuie făcut în continuare pentru ca moneda euro să dezvolte, să-și dezvolte întregul potențial. În acest context aș dori să trec în revistă politicile monetare ale BCE, să inventariez învățămintele pe care le-am tras și să expun uh, preocupările noastre vis-a-vis -vis de ce ne așteaptă. În mandatele pe care le-am deținut, am constatat că cele două decenii în care a dănuit moneda euro nu puteau fi mai diferite. În primul deceniu, cel cunoscut ca zona Marei Moderații, a fost una plină de stabilitate. Cel de-al doua deceniu a venit cu cea mai gravă criză economică de la Marea Depresie din anii 30. Sigur că a fost nevoie uh, de răspunsuri economice și monetare diferite și de un instrumentar diferit. Perioada dinainte de criză a avut un ciclu economic normal și BCE a reușit să asigure stabilitatea prețurilor doar prin uh, modificarea dobânzilor. Însă criza din 2008 a schimbat în mod fundamental peisajul economic și financiar în care operăm. A devenit uh, esențială crearea de noi instrumente pentru a garanta eficacitatea politicilor noastre și pentru a stabiliza economia din zona euro. Acest lucru a făcut să ne nuanțăm uh, uh, abordarea vis-a-vis -vis de comunicarea băncilor centrale și vis-a-vis -vis de răspunderea asumată. Când am uh, preluat acest mandat în 2011, zona euro se confrunta cu mari provocări. Economia își revenise după criza Lehman um, în manieră similară cu alte jurisdicții economice, dar după 2010 S-a constatat o pierdere a încrederii în ceea ce privește sustenabilitatea datoriilor suverane, ceea ce a dus la un cerc vicios care ducea la costuri sporite pentru uh, um, credite și reducerea activităților economice. Reducerea dobânzilor la dobânzi nu erau uh, operate de către BCE, nu erau transmise clienților uh, la creditare în aceeași manieră în uh, statele UE. Am asistat la perturbări majore în mecanismul de transmisie acestor politici, care, și dacă nu ne-am fi ocupat de acest lucru, acest, uh, acest lucru ar fi generat o mare periclitare a stabilității prețurilor. Am răspuns cu două politici. Am pus la dispoziție lichidități ale băncii centrale pe o perioadă de până la 3 ani și garanțiile pe care le puteau folosi băncile pentru a, ce, a accede la acești bani au fost extinse. Acest lucru a dus la îmbunătățirea condițiilor de creditare. În al doilea rând, BCE a anunțat ceea ce am numit noi uh, OMT-uri, um, tranzacții monetare, care a dus la uh, eliminarea uh, riscurilor pentru obligațiunile de stat. Totuși, criza datorilor suverane a lăsat o cicatrice profundă asupra economiei. Șomajul a crescut în mod abrupt, investițiile au scăzut și a crescut și numărul creditelor neperformante. Deși fragmentarea financiară era în scădere, băncile totuși au început să-și ajusteze și să reducă bilanțul și să crediteze mai puțin. Același, acest lucru a dus la un nou ciclu de creditare aflat în contracție și inflația s-a dus în jos. În condițiile în care inflația acum se află sub obiectivele noastre sau se afla, BCE-ul s-a confruntat cu o nouă provocare. Nu a trebuit doar să reparăm problemele de transmisie datorate băncilor care și-au redus activele, ci a trebuit să extindem uh, politicile noastre pentru a contracara presiunile deflaționiste. În iunie 2012 am lansat operațiunile noastre țintite de refinanțare pe termen mai lung, care au oferit ridicăți băncilor, însă le-am condiționat de extinderea transmiterea mai departe acestor credite pentru sectorul privat. Am introdus rate negative pentru rezervele în exces pentru a încuraja în continuare băncile să crediteze firmele și gospodăriile. Și la scurt timp am uh, venit cu programul de achiziție activelor, APP uh, achiziționând um, garanții și obligațiuni uh, garantate. De asemenea, în ianuarie 2015 ne-am extins acest program de achiziție a activelor, incluzând aici și garanții din partea sectorului public. De atunci, atât volumul cât și durata programelor noastre de achiziție au fost recalibrate ca răspuns a modificărilor în prognoza de inflație. Achiziția de active a fost uh, complementată de alte reduceri de dobândă. Ne-am comunicat uh, și prognozele vis-a-vis -vis de politici viitoare pe lângă um, condiții care ar um, duce la o modificare acestora și acest lucru a contribuit la creșterea uh, încrederii și la stabilitatea dobânzilor și la îmbunătățirea creditilor de finanțare. Susținut uh, de aceste măsuri, economia zonei euro s-a redresat. Acum avem 22 de trimestre consecutive de creștere economică. Există peste 9,6 milioane de locuri de muncă în plus acum decât în uh, cel de-al doilea trimestru al lui 2013, momentul cel mai dificil al crizei, deci la 5 ani distanță. Rata șomajului a scăzut la 7,9%, cel mai uh, scăzut procent din 2008 încoace, iar uh, rata de ocupare a persoanelor peste 64 de ani a crescut la 54 la 59%, cea mai, cel mai mare procentaj înregistrat vreodată în zona euro. Principalul motor al redresării a constituit-o economia internă, care a fost susținută de o sporire a cererii. Această capacitate economiei ne-a um, consolidat încrederea că inflația se va ralia prognozelor noastre și țintei noastre. De aceea, din 2017 încoace, am uh, redus uh, <clears throat> programul de achiziție de active și anul trecut, în decembrie, am decis să punem capăt acestui program, încrezător fiind că uh, rata de inflație se va situa în marja pe care o dorim noi. Și de asemenea, incertitudine legate de factorii globali totuși persistă, de aceea nu putem să ne punem mâinile în sân și e nevoie de stimulente economice în continuare pentru a susține uh, crearea de presiuni asupra prețurilor pe termen mediu îndrumările noastre în legătură cu uh, ratele dobânzii cheie um, um, au efecte asupra activelor um, pe care le-am achiziționat până acum, ceea ce uh, asigură uh, oarecare, uh, un oarecare confort uh, monetar. Ce am uh, învățat, prin urmare, din experiența noastră? Cadrul uh, monetar al BCE uh, are trei elemente de bază. Un mandat clar de a stabiliza prețurile, independență față, asupra instrumentele pe care le, instrumentele pe care le putem folosi pentru a ne îndeplini mandatul și un cadru solid de răspundere. Importanța fiecăruia dintre aceste elemente au fost, a fost uh, consolidată de criză. Am văzut că un mandat bine definit este vital pentru a avea credibilitate în fața publicului, pentru că garantează că BCE-ul va acționa întotdeauna în interesul întregii zone euro și că nu uh, va fi uh, câștigat de partea unui grup de interese sau altuia, altuia. Independența instrumentelor uh, este esențială pentru uh, o politică monetară eficientă, pentru că permite băncii centrale să reacționeze la șocuri rapid, mai ales în situații excepționale. Într-adevăr, o trusă de unel de bine echipată cu instrumente atât standard cât și nestandard s-a dovedit a fi indispensabilă în condițiile în care transmisia uh, politicilor monetare este uh, afectată și când nu se poate, nu avem marjă de manevră pentru uh, scăderea dobânzilor. Am văzut cât de important este și un cadru de răspundere solid, mai ales atunci când băncile centrale trebuie să folosească instrumente noi care nu sunt bine înțelese de public. Băncile centrale sunt puternice și sunt independente, însă nu sunt alese. Combinația poate um, fi de succes doar dacă există răspundere în fața autorităților alese. În lumina acestui uh, lucru am făcut eforturi pentru a ne îmbunătăți comunicarea și ne-a consolida răspunderea în ultima vreme. Um, Consiliul uh, Director a început să-și publice um, um, concluziile reuniunile și uh, am uh, avut astfel mai multe ocazii de a ne explica deciziile și de a demonstra cum acționează BCE-ul în conformitate cu mandatul său, care este lucru care este un bilon esențial al legitimității noastre. Zona euro a intrat criza, în criză cu un cadru instituțional și de reglementare incomplet, nu doar în domeniul sectorului bancar, ci și în alte sectoare ale politicii economice. Crearea Uniunii Bancare și mecanismului european de stabilitate au uh, consolidat posibilitatea autorităților europene de a interveni în crizele viitoare, reformele la nivel național și angajamentele politice uh, Uh, ferme față de euro, de care au dat dovadă um, legiferatorii europeni, au consolidat fundația proiectului nostru comun. Însă a fost nevoie de timp pentru schimbările necesare și acest timp a fost pierdut um, de zona euro um, pentru recuperare. Putem face progrese încă și mai mari decât cele făcute până acum. La audierea mea obișnuită în fața Comisiei Econ, am um, mai explicat anumite lucruri și așa cum um, spuneți dumneavoastră în proiectul de rezoluție, prioritatea este creșterea capacității de revenire a zonei euro pentru a fi um, rezistenți la crize viitoare. Trebuie să putem uh, folosi uh, și permiteți-mi să concluzionez acum. Primele două decade uh, în zona euro au arătat uh, cum își conduce Uniunea Europeană politica monetară. În fața unor uh, amenințări fără precedent, BCE-ul și-a adaptat instrumentele de politici pentru a-și continua realizarea mandatului. Vom face la fel în continuare dacă și când va fi necesar, în conformitate cu mandatul nostru stabilit prin tratatele europene și cu independența pe care o avem de a ne folosi instrumentele conform cadrului legal. Putem spune că zona euro a ieșit dintr-o criză atât de dură încât a amenințat existența monedei euro în anumite momente am ieșit din această criză, în special uh, datorită capacității de revenire, energiei și capacității antreprenoriale a cetățenilor europeni. Și de asemenea, mulțumită încrederii pe care o au în angajamentul liderilor europeni în uh, față de euro. De asemenea, zona euro a ieșit din uh, criză mulțumită arhitecturii consolidate a zonei euro. Avem acum o uniune monetară mai puternică decât era în 2008. Și acest lucru se reflectă și în popularitatea euro în ochii cetățenilor europeni, care se află la nivelul cel mai înalt de la introducerea acestei monede. Însă trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a finaliza uh, Uniunea Economică și Monetară pentru a o face mai rezistentă la șocuri. Pentru a beneficia de toate uh, beneficiile euro, e nevoie de mai mult multe angajamente la nivel național și european și în toate uh, sectoarele politice. În acest sens, pot să stau mărturie rolului esențial pe care l-a jucat Parlamentul European în anii grei de criză. Sunt convins că Parlamentul va fi fundamental în efectuarea muncii necesare până vom finaliza Uniunea Economică și Monetară. Credibilitatea BCE se bazează pe independența acesteia, iar acest lucru uh, se bazează pe răspunderea sa în uh, față de mandatul care îl are uh, acordat prin tratate. Parlamentul uh, Uh, trage la răspundere BCE și acest lucru legitimizează independența Băncii Centrale Europene și pentru că uh, aceasta este ultima mea plenară uh, ca președinte BCE și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru modul în care au decurs lucrurile în mandatul meu, pentru valoroasele interacțiuni pe care le-am avut dumneavoastră și pentru că mi-ați oferit ocazia de a explica politicile BCE. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste cuvinte pe care le-ați adresat în fața Parlamentului European. La finalul mandatului dumneavoastră, dar vom continua colaborarea cu dumneavoastră, chiar dacă aceasta era ultima dumneavoastră intervenție pe subiect. Vom continua să colaborăm până la sfârșitul mandatului dumneavoastră oricum. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și uh, pentru uh, discurs și acum dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul Valdis Dombrovskis. Stimate domnule Tajani, stimate domnule Draghi, dragi colegi, Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului Gabriel uh, Mato și comisiei care s au ocupat de acest raport. Este o plăcere să fiu aici să discut cu dumneavoastră și cu Mario Draghi și aceasta cu atât mai mult în contextul aniversării a 20 de ani de la introducerea euro. În acești 20 de ani, euro s-a dovedit a fi o monedă de succes care este susținută larg de către cetățeni. Cam trei sferturi din cetățeni spun că euroul este un lucru bun. Dezbaterea despre activitățile Băncii Centrale Europene este un exercițiu democratic de transparență. Aș vrea să spun la început că Comisia este de acord cu atmosfera de încredere în care se realizează acest raport și uh, banca are o independență, așa cum este ea prevăzută în tratate, care este crucială pentru garantarea stabilității prețurilor. Independența și transparența sunt împletite și Comisia Europeană salută îmbunătățirile propuse de Banca Centrală Europeană și uh, în ceea ce privește transparența și se bucură de colaborarea cu Parlament uh, și cu Parlamentul European. Însă nu se poate ajunge la o creștere economică durabilă fără să existe un amestec de ambiții economice, dar și uh, o atenție pentru aspectele sociale, reforme structurale și politici fiscale în linie cu Pactul de Stabilitate și de Creștere. Salutăm și faptul că în raport se vorbește de accelerarea Uniunii uh, și piețelor pentru ca să se uh, facă pași înainte. O Uniune de acest gen ar fi cu siguranță mai eficientă o Europa și o piață a capitalurilor mai conectată, care rezultă din piața uh, de capital a Uniunii, ar putea să îmbunătățească și poziția euro. Acest punct a fost subliniat în comunicarea noastră cu privire la un rol puternic al uh, euro pe care l-am prezentat uh, în decembrie anul trecut. Dezbaterea de astăzi arată că există o abordare constructivă între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană și că aceasta a existat și în ultimii ani. Îi dau cuvântul acum doamnei de Lange pentru un minut și 30 de secunde voorzitter eh, dank ook aan de heer mato voor eh, zijn goede verslag en aan de Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Mato pentru acest raport eh, și mm, mulțumiri și președintelui BCE pentru prezentarea dânsului care a arătat care au fost evoluțiile pozitive în 2017. Constat că multe bănci au folosit acest prilej pentru a-și uh, asana uh, bilanțul, numărul creditelor neperformante a scăzut, dar există și excepții și de aceea mă bucur că împreună cu colegul Gualtieri, dar și împreună cu un consiliu destul de constructiv am reușit să creem pentru prima dată reguli care uh, obligă uh, toate băncile din Uniunea Europeană să se ocupe de creditele neperformante pe viitor și, de asemenea, uh, numărul creditelor de neperformante vechi trebuie să scadă. Despre asta ar trebui să vorbim. Eu cred că ultimele evoluții în Italia au arătat de asemenea despre ce este vorba se folosesc uh, aici mijloace private pentru a crește capitalul băncilor. Mm, știm că un astfel de mecanism de intervenție timpurie este acceptabil în anumite condiții, dar unii o folosesc mai mult decât alții, ceea ce înseamnă că până la urmă tot contribuabilul trebuie să plătească și nu acesta, nu acesta a fost uh, obiectivul. Noi vrem să creăm un astfel de mecanism de intervenție la nivel european. Dar de ce să facem acest lucru dacă uh, țările îl folosesc în mod inegal? Este bine că raportul se referă la acest lucru pentru că, până la urmă, în Europa ne stăm mai bine cu o soluție decât cu un blocaj. Acum, întreb dacă principala răspundere ar trebui să fie la autoritățile naționale și abia ulterior să fie intre uh, în aplicare solidaritatea europeană. Și o întrebare pentru președintele BC, care a militat întotdeauna pentru EDI, schema uh, comună pentru depozite. Credeți că ar fi bine să soluționăm acest dosar acum sau în perioada legislativă? Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Draghi pentru prezență și raportorului Mato pentru uh, cât de bine a lucrat în cadrul uh, Comisiei Econ. Fără să mai mm, vorbesc prea mult despre detaliile din acest raport, aș dori să vorbesc despre importanța de a adopta acest raport în uh, momentul în care Parlamentul celebrează 20 de ani de la introducerea euro. Este vorba de un moment relevant pentru Um, Uniunea Monetară și cred că este un succes fără precedent în istoria europeană. Este însă o construcție încă incompletă. Faptul că Uniunea Bancară uh, este incompletă e cunoscut pentru că lips, lipsește un sistem de garantare a depozitelor, lipsește un braț social, fiscal al Uniunii uh, Monetare pentru ca să poată să echilibreze situația actuală. Aș dori de asemenea să spun că, dacă îmi permiteți, um, cei care uh, propovăduiesc austeritatea uită că, de fapt, nu există destul de multă responsabilitate națională care se ia pentru cei care chiar au nevoie de, de reforme. De multe ori uh, s-au creat uh, Uh, diviziuni interne în, cazul, în cadrul Uniunii Europene din această cauză și de aceea noi ne aflăm încă la 20 de ani după introducerea euro să discutăm aici, să discutăm despre um, bugetul zonei euro, despre drepturi sociale și despre lucruri care nu s-au realizat încă. Spiritul în care noi am reușit să conducem dezbaterea în Econ uh, pentru raportul uh, BCE este exact aceasta și anume în conștiința importanței uh, instituției pe care dumneavoastră o prezidați, domnule uh, Draghi. Aș vrea să mă adresez colegilor europarlamentari și liderilor europeni și după rezultatul care induce în eroare din decembrie 2018. Uh, Realizările politicii monetare ale BCE nu trebuie să fie rezervate zonei euro. Mulți cetățeni au trăit în criză, Europa n-a știut uh, să protejeze acești cetățeni. Ce putem face atunci? Eu cred că trebuie neapărat să nu rămânem în logica națională. Mulțumesc! Uh, domnul Packet, un minut și 30 de secunde. Dank u, voorzitter. Dag, meneer Draghi. Tien jaar geleden ontstond er... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, în urmă cu 10 ani a început uh, criza financiară. Ea a fost uh, scăpată de sub control pentru că erau prea multe datorii și prea mulți bani circulau. Care a fost răspunsul? Deci mai multe împrumuturi și bani și mai ieftini, din ce în ce mai ieftini. Acest lucru a dus la consecințe grave. Asigurările și pensiile Uh, se află în dificultăți foarte mari. Proprietățile imobiliare sunt foarte scumpe. A devenit imposibil pentru omul de rând să-și cumpere o locuință. Vedem uh, că există datorii foarte mari între companii și familii și aceste datorii sunt amânate la nesfârșit, ca și reformele structurale. Ratele dobânzilor sunt atât de mici încât uh, economiile dispar, pur și simplu. Nu mai primim nimic, iar oamenii de vârsta mea, care n-au nicio legătură cu această criză, sunt cei care plătesc nota de plată a unei, uh, uh, unui lucru prost făcut de bănci. Ne aflăm la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Uh, ați uh, părut timp de 10 ani uh, pompierul care se lupta cu focul acestei crize, dar acum cred că sunteți piromanul din poveste, domnul Artui Domite. la Banque Centrale, Domnule președinte al Băncii Centrale, stimate raportor, dragi colegi, Într-un moment în care legislatura noastră se termină, ne vom pronunța acum asupra raportului uh, Băncii Centrale Europene. Prin acest uh, concurs de circumstanțe, chiar în această zi am celebrat 20 de ani de la introducerea euro și un moment de emoție, domnule Draghi, pentru că în același timp este și ultima dumneavoastră prezentare în fața Parlamentului European. Mesajele despre acest raport sunt numeroase. Cred că putem spune că Banca Centrală Europeană și-a îndeplinit mai mult decât corect misiunea sa, mai ales în uh, a doua parte, uh, în ultimii 10 ani. Bineînțeles că BCE-ul nu poate să facă tot și statele membre trebuie și ele să fie vigilente în ceea ce privește cheltuielile publice, în ceea ce privește măsurile pe care le iau pentru cetățeni și pentru competitivitatea economiei. Banca Centrală Europeană va rămâne vigilentă în legătură cu multe probleme, nivelul prețurilor pe piața imobiliară, um, împrumuturile acordate de bănci în mod inteligent, cu o prioritate acordată investițiilor de viitor. Eu cred că succesul recunoscut al monedei euro este un lucru fenomenal. Acum 20 de ani, și este o situație unică în lume, am dat naștere unei monede fără să existe un stat. Aceasta pentru ca să spun cât este de urgent să dăm zonei euro cât mai repede un guvern economic, financiar, bugetar și social de care are nevoie pentru ca să combată o infirmitate cu care se luptă a sterilității sale Însă, războaiele economice mondiale bat la ușă, este momentul să fim mai ambițios, să facem din euro o armă, cum fac Statele Unite, pentru că ei pot, de exemplu, uh, să sancționeze bănci sau întreprinderi uh, din țări terțe. Zona euro și Banca Centrală Europeană contribuie la reziliența Uniunii Europene. Eura și Banca Centrală Europeană sunt emblemele încrederii noastre în viitorul Europei. Dar, atenție, BCE-ul nu trebuie să fie cârja insuficiențelor guvernanțelor politice. Mulțumesc pentru atenție. Sunt un minut. Gracias, președinte Mulțumesc, domnule președinte. BCE, cu măsurile sale neconvenționale, au uh, menținut pe linia de plutire economia zonei euro, uh, gândită foarte puțin rațional. Sunt uh, elemente de democratizare pe care trebuie să le avem în vedere. Așa cum știe, domnul Draghi ne preocupă cumpărarea de active legate de carbon, care nu are nicio legătură cu lupta împotriva schimbărilor climatice, însă aceste Acestea au menținut pe linia de plutire economia zonei euro. Trebuie să vedem de ce are nevoie zona euro pentru a evita crizele viitoare și este o stranie coaliție între cei care nu vor să mutualizeze riscurile și uh, uh ceilalți. Trebuie să renunțăm într-adevăr la stabilizatorii uh, automați și trebuie să uh, avem un uh, buget adecvat. Dacă nu o vom face, uh, Uh, vom avea provocări foarte mari în față. Uh, mulțumesc. Domnul Carthy, un minut. Thank you, Chair. The... Mulțumesc, domnule președinte. BCE nu i-a protejat uh, niciodată pe cei care au credite. Au spus că asta este treaba statelor membre. Însă băncile centrale din multe state, inclusiv în Irlanda, au eșuat în a-i uh, Uh, proteja pe cei care au credite de uh, a fi dați afară din casele lor și uh, multe dintre aceste credite au fost răpuse în posesie. Faptul că acum legiferăm cu privire la creditele neperformante ar fi un motiv să stabilim și niște garanții puternice pentru cei care iau credite. Însă constat că singurul interes este de a reinstaura profiturile masive ale băncilor europene. Comisia pune o piață secundară pentru creditele neperformante, ceea ce va afecta creditele imobiliare. Trebuie să-i protejăm pe oameni de acești vulturi. Dacă băncile centrale naționale doresc acest lucru, dacă Comisia și Consiliul nu dorește acest lucru, atunci uh, oamenii pe bună de trate, cine o va face? Propunerea trebuie retrasă. Mim domnule președinte domnule președinte al bce bilanțul dumneavoastră nu e bun. la început în două mii unsprezece deja s-au făcut aprecieri greșite. Dobânzile sunt mai joase ca niciodată. Nu le-ați crescut niciodată pe mandatul dumneavoastră. Germania, cel mai important motor al zonei euro, e în prag de recesiune, ceea ce va trage după sine toată zona euro. Nu mai aveți posibilitatea să mai reacționați cu o scădere a dobânzii. Ați cumpărat um, obligațiuni și ați extins, practic, miliarde, da, e vorba de miliarde, sigur, Uh, ați extins așadar uh, sărăcia și cei săraci s-au au devenit și mai săraci. A fost o politică expansionistă și uh, lucrurile au scăpat de sub control. Germania are aproape jumătate de miliard de euro care rămâne fără valoare în obligațiuni. Este momentul să vină cineva să facă curățenie după aceste morman de cioburi. Următorul care va urma la această funcție. Din păcate, acest dezastru nu face decât să ne ducă într-o situație mai dificilă. Jumătate. Eh, președinte Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, dumneavoastră astăzi a sărbătorit 20 de ani de la nașterea monedei unice și cred că este un moment bun pentru a face un bilanț concret în ceea ce privește cifrele, evoluțiile economiei și condițiile de viață a cetățenilor din zona euro. Pentru că dacă vrem să sărbătorim, ne trece când ne uităm la cifre. Toate progresele uh, făcute um, nu s-au reflectat asupra cetățeanului. În acești ani Uh, euro a dus la divergențe de performanțe între trei țări, la o creștere scăzută în zona euro sau la un continent care crește mai puțin decât uh, concurența, iar șomajul rămâne în continuare foarte ridicat. Astăzi este dublu decât cel din Statele Unite. Și, și în mandatul dumneavoastră ca președinte al BCE, nu s-au atins nici măcar obiectivele statutare ale BCE inflația uh, este în continuare foarte scăzută mm, și departe de ținta de 2% și pe lângă banii care nu au ajuns în economia reală, nu? Că din 100 de bani de euro puși în circulație, doar 59 au ajuns în economie. Dacă ne uităm la acest cadru, nu prea există motive de sărbătorire și trebuie să fie un moment de reflexie important pentru eșecul uh, euro și al dumneavoastră ca președinte al BCE. Zarianopoulos, un minut παρά τις συναυολογίες για την ευρωενωσιακή οικονομία επιχειτηνθεί θεμείωση της με... Se vorbește pe un ton triumfător în legătură cu uh, economia zonei euro. Se spune că șomajul a scăzut, însă nu sunt foarte reale toate aceste afirmații. Vedem că creșterea este inegală, că nici locurile de muncă nu sunt uh, împărțit în mod egal peste tot. Avem uh, Brexitul la orizont și așa mai departe. Avem tot mai multe impozite, uh, tot uh, mai multe reforme, nu se plătește nimic de către capitaliști. În Grecia avem 15.000 de funcționari bancari care se tem pentru locurile lor de muncă în următorii câțiva ani această falsă dilemă între progres și conservatism <clears throat> încearcă de fapt să ascundă faptul că extrema dreaptă este um... Yes, thank you, President. President Draghi, uh, let me first congratulate you on the uh, 20th. Uh, Stimate domnule președinte, Uh, just uh, a few months ago. Uh, contrary to other speakers, Spre deosebire de alți vorbitori, putem fi mândri de leadershipul dumneavoastră. Dumneavoastră ați gestionat bine criza existențială care a lovit zona euro în 2012 și datorită poziției dumneavoastră hotărâte acum lucrurile înfloresc. În ciuda criticilor pe care le-am auzit acum câteva minute, nu putem decât să înțelegem că unii colegi sunt cam ignoranți, nu prea înțeleagă cum func- înțeleg cum funcționează politica monetară. Aceasta ca paranteză. Acum, în ceea ce privește viitorul, BCE-ul are mai multe provocări cu care trebuie să se confrunte. Uh, există o încetinire a economiei europene și următoarea recesiune probabil că bate la ușă. Este oare BCE-ul pregătit uh, pentru ca să facă față acestei provocări? Trebuie să creăm o marjă de manevră. O nivel al dobânzii nu avem prea multă flexibilitate în ceea ce privește politica monetară pentru ca să ajutăm economia. Și în final, creditele neperformante în sectorul bancar trebuie și ele să fie abordate cât de repede. <clears throat> Doamna Bresu, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor, mulțumesc președintelui Draghi pentru activitate. Astăzi, la 20 de ani după introducerea euro, acest raport ne reamintește rolul important desfășurat de BCE în ultimii ani. În pofida mm, afirmațiilor unor uh, colegi, nu e nicio îndoială că încrederea cetățenilor europeni într-un moment atât de dificil reprezintă un semnal important. Lupta împotriva deflației, menținerea stabilității monetare a Uniunii, dezvoltarea Uniunii bancare. În plus, ar fi foarte important ca Banca Centrală Europeană să țină cont și de repercursiunile sociale ale politicilor sale, așa cum se specifică în acordul de la Paris. Cazul recent al băncii Carige din Italia arată evidențiază rolul pozitiv pe care BCL poate avea în protejarea uh, micilor deponenți. Trebuie să continuăm cu acest raționament și să completăm uniunea bancară și cu un sistem de garantare a depozitelor, ceea ce ar trebui să fie realizabil pentru toți. În Parlament suntem atenți la progresele viitoare și vă urăm toate cele bune pentru acest sfârșit de mandat. Domnul Luche, un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Parlamentul sărbătorește astăzi 20 de ani de euro. Dar ce sărbătorim de fapt? Dacă suntem sinceri, trebuie să spunem că euroul ne-a adus o dificultate după alta. Haideți să ne uităm, de exemplu, la criza datoriilor publice. N-am fi avut o criză a datoriilor publice dacă n-am fi avut euro, pentru că atâta timp cât statele au moneda națională pot mereu să își imprime banii lor proprii. N-am fi avut niciodată o criză bancară așa de mare dacă n-aveam euro, pentru că banca, criza bancară s-a bazat uh, pe uh, foarte multe uh, împrumuturi de stat care existau, care au fost uh, periclitate pentru că statele n-au mai putut să își imprime banii. Dacă n-am fi avut uh, euro, n-am fi avut șomaj în masă, n-am fi avut uh, îndatorare în masă, n-am fi avut șomaj la tineri peste tot. Toate aceste dificultăți vin de la euro. Doamnelor și domnilor, nu-i nimic de sărbătorit despre euro. Trebuie să facem uh, tot ce trebuie pentru a încerca să ținem sub control problemele pe care el le-a creat. Euro nu și-a îndeplinit, uh, de fapt, așteptările. Este un experiment greșit. Domnul uh, Pedicini, trei minute. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte eu vorbesc în calitate de italian, ca cetățean al unei țări fondatoare ale Uniunii Europene. Uh, și, al cel de-al treilea contributor net. Sunt uh, ani de zile uh, de când uh, înregistrăm uh, un uh, avans uh, primar în Italia. Deci este o invenție a bancherilor uh, din Germania, acum că trăim peste posibilitățile noastre. Mm. Anii 80 am avut o bună creștere, um, dar um, au existat atunci și dobânzi foarte mari. Am ajuns la miliarde de euro um, ca datorie care, pentru care am plătit jumate din această sumă ca datorie. Obligațiunile de stat le cumpără băncile germane, franceze și le cumpără cu o dobândă foarte mică și fără um, condiționalități, ceea ce a permis acestor bănci să speculeze pe spreadul acestor obligațiuni. Și nu vin cu nicio um, contribuție. Problema este că aceste dobânzi cetățenii europeni le plătesc și cea italiană în economia reală, nu cu ceva inventat în calculator. Însă, băncile sunt mulțumite pentru că fac specule liniștite, sunt liniștite și statele care își plasează titlurile de stat. Aici sunt, domnule președinte. Dar în economia reală plătesc IMM-urile, cele care nu mai au acces la creditare și neavând acces la creditare crește șomajul. Șomajul a ajuns la o cote alarmante, în special în acele țări cu o datorie mare, Grecia, Spania și, din păcate, și Italia. Aici articolul 127 uh, din tratat cu privire la funcționarea Uniunii Europene spu- se spune că stabilitatea prețurilor este obiectivul BCE. BCE trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii, deci la o creștere, la stabilitatea prețurilor. Întrebarea mea este dacă BCE are în vedere combaterea speculei financiare dorește să acționeze țintici și diferențiat uh, pentru a reglementa spreadul în statele membre. Dorește să reglementeze acest mecanism a dobânzilor diferite care uh, distruge economia din Italia și care slăbește până la urmă chiar Uniunea Europeană. Mulțumim, domnul Prețel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Draghi, doamnelor și domnilor dragi colegi, se sărbătoresc 20 de ani de la introducerea euro, dar dezechilibrul în cadrul zonei euro și dezechilibrele sunt în continuare foarte mari. Ceea ce se vede la soldurile target, se vede la diferențele la uh, Uh, dezvoltarea economică, industrială în Franța, Italia, dar se vede și la faptul că Germania a făcut pași înapoi la evoluția salariilor. Zona euro face parte din uh, spațiile cu cel mai, cea mai mică creștere economică în ultimii ani. Chiar și în Africa avem uh, părți care au evoluat mai bine în ultimii ani decât a făcut-o zona euro. Venezuela cred că este un exemplu mai prost decât zona euro, ceea ce e valabil pentru toate sistemele socialiste și guvernate după economia planificată. E clar că ne-am acumulat uh, foarte multe datorii publice și noastră, draghi, domnule Draghi, aveți o răspundere la toate acestea. Sunt minut. Domnule Draghi, în spatele dumneavoastră adevărații vinovați sunt cei care vă dau ordinele și acei lideri care au fost seduși de bani câștigați ușor și ieftini. Sunteți o bancă centrală, controlați furnizarea de bani, însă nu sunteți responsabili pentru cerere. Nu încercați uh, să asigurați sănătatea pieței muncii. Lucrați doar pentru Germania și sateliții săi. Germania, care din 2008 a economisit 360 de miliarde de euro, dacă nu mai mult, mulțumită ratelor reduse ale dobânzii. Fiecare do- decizie a dumneavoastră demonstrează uh, voorzitter draghi collega's goedenavond. deze middag vierden we de twintig ste verjaardag van de euro. domnule draghi dragi colegi astăzi am uh, sărbătorit 20 de ani de la crearea monedei euro. Dar nu este cu atât de mult timp în urmă uh, perioada în care existența monedei euro era expusă riscului. De ce acum BCE-ul este instituția care a reușit să salveze euro. De fiecare dată când se imprimă un nou euro, trebuie să um, se integreze în societate. Se spune însă că euro, de fapt, a fost uh, aruncat în apă fără să știe cum să înnoate. Dacă nu suntem solidari, mecanismele care nu există acum um, nu ne um, vor ajuta să depășim crizele. De ce a salvat BCE-ul euro? Cred că este la mijloc o lipsă de curaj politic. Adevărul este sumbru. Ce vom face, prin urmare? Vom merge mai departe cu finalizarea uh, Uniunii Monetare pentru a face față crizei viitoare sau vom lăsa pe seama BCE-ului să ne uh, rezolve problemele? Pentru mine este clar, mulți au criticat BCE-ul, s-a spus că și-au depășit mandatul cei de la BCE, dar trebuie să ne asigurăm că avem suficiente mecanisme pentru a ne asigura că toți fi să facă. euroopan keskuspankin vuosikertomusta koskevassa mietinnössä todetaan kuinka eun talous. Mulțumesc. Raportul uh, anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 spune că în 2017 avem cea mai mare creștere economică